puternică pentru a putea pune în aplicare toate aceste idei. Cu siguranță, astăzi nu o să putem revoluționa lucrurile, însă e vorba mai degrabă de Aproape exact acum șase ani, această comisie a organizat o audiere pe aceeași temă. Am încercat atunci, ca și astăzi, să facem un inventar așa numitelor reforme Kinnock, Generală Resurse Umane, Buget Comunicare. Apoi avem, între timp, 37 de agenții de reglementare, 7 așa numitele rapoarte staff screening, care sunt disponibile în fiecare an pe 30 aprilie și care Parlamentul însă nu prea le uh, examinează. Aceste rapoarte sunt destul de dificil de descifrat, dar sunt foarte prețioase și rezultatul după șapte ani a fost că în 2007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 sfârșite a panilor sunt, în sunt tolerate în continuare, IACS-ul nu funcționează de 10 ani în Grecia și vedem că din 2008 nici nu funcționează în Bulgaria și din 2010 în Portugalia. Programul de pescuit are probleme din 2010 și în Germania și în uh, fondurile structurale Spania și Italia dumnealui a vorbit despre această problemă de tensiune și vreau să vă salut și consecințele sunt de obicei procese administrative aventuroase și decizii care de fapt au și o tentă de arbitrar, fiind dat că depind de anumite persoane. Însă administrația trebuie să ofere o siguranță juridică și trebuie să fie previzibilă. De aceea aș dori să avem o unificare a tuturor proceselor decizionale și structurilor și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, domnule comisar Șefcovici, pentru a putea apăra pierdem atâta timp să putem să verificăm lucrurile cât se poate de repede. În ceea ce privește procesele de 2007, hearingul acesta, audierea aceasta pe care am organizat-o pe aceeași temă, a cerut un studiu Comisiei de Control Bugetar, unde se vorbea despre descentralizare. Și noi am făcut cel mai mare, cel mai amplu studiu pe care l-am făcut vreodată cineva despre Comisia Europeană și mă bucur că unele puncte din acest raport vor putea fi prezentate aici. E vorba și de chestiunea despre cum se vor lua decizii aici aș vrea să o salut. Domnule președinte, cam atât am avut eu de spus în introducere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnei raportor. Iată, deci, că avem un program cuprinzător. De aceea vă propun să trecem uh, direct la tematica discutată. Mi se pare interesant atunci când, uh, ca decide Mă bucur să mă aflu din nou în acest Parlament pentru că timp de 10 ani de zile am avut o relație foarte bună cu Parlamentul European, ceea ce nu pot să spun despre toate instituțiile europene. Și, m-am întrebat de ce m-ați invitat pe mine. Doamna Gresle a făcut deja trimitere la și anume cum ne asigurăm că această birocrație din ce în ce mai stufoasă nu controlează conducerea politică, nu manipulează. Și am ajuns la această temă nu căutând uh, ceva incitant, această calitate de uh, staff a unui uh, ministru, când uh, puteam să-l informez despre ce se întâmplă cu privire la anumite propuneri, fără ca eu să trebuiască să-mi asum o anumită răspundere. Și de atunci mă preocupă această problemă. Iată de ce sunt aici astăzi. Problema controlului politic Europeană. Există pretutindeni. Și dacă trebuie să discutăm această temă și aspectele sale specifice, acest lucru se datorează faptului că Comisia Europeană nu este o instituție politică ca toate celelalte, ci datorită istoriei sale și a modului în care funcționează, cotidiană a Comisiei. Nu există o rețetă în acest sens, pentru că această relaționare între uh, Comisie și politică nu uh, este una tradițională. Este un principiu conform căruia politicienii sunt un fel de marionete a serviciilor. Ca și lectură, continuitate în interiorul sării. Pentru că comisia uh, sau colegiul de comisari se renoiește la fiecare 5 ani. Și niciun comisar nu, sau nicio comisie bugetul este deja stabilit prin cadrul multianual de șapte ani care există și există discuții îndelungate și așteptări atât din Parlament cât și din partea actorilor implicați, de care de asemenea trebuie ținut cont. Prin urmare, nicio comisie nu pleacă de la zero. Niciun membru desemnat al comisiei nu poate ști toate aceste lucruri. și cine nu îi face față nu poate să preia acest portofoliu. De aceea, cum procedează viitorul comisar așa cum acționează, pentru că se recrutează uh, persoane, de regulă tinere, a căror uh, activitate, până la urmă, se desfășoară doar în interiorul comisiei. De asemenea, originea acestor persoane este una foarte diferită. Pentru început, pentru cariera acestor uh, persoane, comisarii nu uh, au un, o importanță acea decizie obicei, avea mai târziu posibilitatea de a discuta și de a vă adresa întrebări, dar acum haideți să-i dăm imediat cuvântul comisarului Șefcovici. Și mai apoi, la finele acestei intervenții, vom uh, pune întrebări ambilor oratori. Domnule Șefcovici, vă mulțumim pentru prezență. Dumneavoastră ne veți vorbi astăzi despre costul descentralizării. Există sau nu o graniță clară? președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru invitația făcută. Uh, vreau să-i mulțumesc de asemenea doamnei Cresle și uh, stimatului Günther pentru această introducere minunată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 68 la nivel național. terminat sprijinul activitate statelor funcționari britanici care se ocupă de transport. Și același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

comisar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 poți fi mai bine formați uh, în cazul unificării, etc., etc. Și ce s-a întâmplat? acest și anume acela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 pentru competențe și comisar pentru concurență, pentru interpelați. Sutele de decizii formale sunt de fapt decizii care se iau fără nicio formă de implicare politică din partea comisarilor și în care activitatea de a garanta coerența și continuitatea politicilor de fapt revine Secretariatului General. Aceasta este și explicația pentru care Secretariatul General este atât de important și a devenit atât de puternic. Și răspunsul la ceea ce se poate face împotriva acestui departe, îmi lipsește experiența politică. În ceea ce privește influența comisarilor pe Așa, recomandările specifice de țară și mecanismele aferente nu trebuie să contravină politicilor uh, Digi Agri. Deci, cred că această coordonare este cât se poate de importantă. Nu numai secretarul general este cel care face acest lucru, coordonarea trebuie să vină chiar de la început, din amontele uh, procesului și, um, deci, politicii încearcă colaborarea cu directorii generali. Cred că este o reuniune foarte bună, pozitivă. În ceea ce privește întrebările scrise și problema pe care ați menționat-o dumneavoastră, încercăm și noi împreună cu doamna Gresle să rezolvăm această limitare în uh, fața Parlamentului.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 Deci trebuie să încercăm să răspundem la timp la toate întrebările, încercăm să avem un sistem de gestiune a lor și să încercăm să dăm și răspunsuri de calitate. Dar sigur că aceasta ne uh, preia o mare parte a resurselor din partea Comisiei și deci trebuie să încercăm să vedem cum facem pentru a fi cât se poate de eficienți și pentru a face față întrebărilor uh, din partea Parlamentului European. Nu știu care ar fi facem cred că Comisia trebuie să efectele pe celelalte instituții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 Lumea teză formulată este aceea că reforma legislative niciodată nu ies așa cum a fost planificat Instituțiile superioare consideră că coordonarea la nivelul departamentelor lor e eficientă și că și între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 cercetării

pași înainte. funcționare Mi-am bazat această prezentare pe un studiu care a fost publicat în, în vară. Mai întâi de toate vreau să îmi cer scuze pentru vocea mea. Vocea mea din probleme noțiune care se folosește acum din ce în ce mai des, în special în uh, discursuri. <laughs> Tocmai de aceea e important să ajungem la o definiție comună. Ce înseamnă responsabilizarea? Oficialii, funcționarii trebuie să ofere informații pentru a-și explica, pentru a-și justifica uh, măsurile și, de asemenea, trebuie să vor anumite sancțiuni în cazul în care acestea sunt necesare. Deci, ce înseamnă? Care sunt elementele responsabilității? În primul rând, uh, agentul sau instituția care trebuie să ofere răspunsuri, în al doilea rând, domeniul de autoritate sau responsabilitățile, în al treilea rând, e nevoie de un forum de responsabilizare precum Parlamentul European, uh, un forum în fața căruia funcționarul trebuie să se explice și al patrulea element este își găsesc uh, răspunsul, însă arhitectura responsabilității este una relativ complicată. Haideți să vedem care este arhitectura aceasta. În studiul pe care l-am publicat, vedem că la nivelul comisiei există o mulțime aceste reforme specializate informații modernizarea nu poate fi pusă în aplicare doar prin aranjamente, acorduri formale. Adeseori vedem, vedem că modernizarea se datorează și trebuie să se datoreze interpretării unor acorduri formale. Acordurile formale trebuie într-adevăr să fie încheiate, dar mai apoi experiența trebuie să ajute la

dorință să renaște prezidenției, vă also.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

și în ceea ce privește gestiunea partajată.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 clarificare a lucrurilor, de pildă prin intermediul planurilor de management. De aceea, mult observ acum că poate Cristina, nu trebuie practic așa numitul parașutaj. Este vorba de element, un element destabilizant al securității acestui serviciu și care, din păcate, lasă impresia că pentru a putea avea avansa în carieră trebuie să fie apreciat de către o persoană și nu neapărat trebuie să fii uh, apreciat ca atare pentru că ești capabil să-ți depui servicii în favoarea instituției. Apoi, în ceea ce privește consultarea internă. dezvoltare, aceste servicii centrale care uh, trebuie deci să funcționeze sub o singură umbrelă. Dacă îmi permiteți, sper că această abordare umbrelă să poată să funcționeze, pentru că n-ar putea decât să îmbunătățească senzația fiecărui funcționar și agent din colegii colegi. multinaționale. Știu de asemenea că și mulți membri din această comisie v-au ascultat cu atenție și, prin urmare, vom încerca să vedem cum anume le putem implementa în activitatea noastră cotidiană. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Gresle pentru organizarea misiunea noastră să ne asigurăm că banii europeni sunt bine cheltuiți, că sunt orientați către nevoile adevărate ale cetățenilor europeni și că aduc o plus valoare europeană până la urmă pentru regiunile, și orașele și țările noastre. Permiteți-mi în încheiere câteva observații. În primul rând, uh, chestiunea colegialității, cum anume poate defi, E adevărat, pentru că nu răspunzi doar de dosarul tău, de portofoliul tău propriu, ci deseori, mai ales atunci când uh, provii dintr-un uh, mediu diferit uh, decât mandatul pe care îl deplinește acum, lucrurile se complică. Și în special în vremuri dificil atunci când trebuie să explici la tine acasă niște decizii care au fost luate în domeniul concurenței și uneori trebuie să-ți asumi răspundere și pentru astfel de decizii dificile. Și sigur, colegialitatea nu se oprește cooperare, o coordonare între aceste departamente, iar rezultatul muncii comisiei este un efort uh, colectiv până la urmă. În ceea ce privește chestiunea ierarhiilor uh, de mijloc, conducerii uh, medii, faptul că sunt împovărați de birocrație. Sigur că dacă ești și manager în același timp, trebuie să ai uh, și discuții cu personal din subordine, și nu răspuns doar de partea de uh, dosare de fond, ci și de partea de personal. Știu că aceste lucruri presupun uh, destul de multă documentație și uneori nu e ușor.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 soluție și cel puțin trei